Deci nu mai este de uh, rigoare procedura de uh, ridicare a imunității parlamentare, de apărare. Dar Comisia Econ a putut să înceapă negocieri după ce a ajuns la scadență termenul respectiv conform uh, articolului 94.2. Astfel se pot, uh, pot începe să uh, aibă loc uh, negocierile interinstituționale. Iar avem pe pagina web a plenarei toate mandatele care corespund acestor negocieri. Ele vor fi atașate și procesului verbal din această sesiune. Conform articolului 69.2, puteți uh, să uh, contestați această decizie de începere a negocierilor și dacă nu se prezintă așa ceva în plenară, în cadrul termenului stabilit, Comisia va putea să, Econ poate să înceapă aceste negocieri.